Zvivca. Este vorba despre diferitele proceduri, cum ar fi competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materie autorității părintești și privind răpirea internațională de copii. Dau uh, mai întâi cuvântul domnului Zvievca. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Domnule comisar, stimați colegi, încă de la bun început aș dori să subliniez că, chiar dacă am lucrat la reformarea regulamentului și încă lucrăm la aceasta, într-un regim legislativ special, în care Parlamentul European are doar un rol consultativ, pe când Consiliul este legiuitorul principal, Munca pe care a trebuit să o facem aici, la Parlamentul European, a fost făcută cu foarte mult entuziasm și cred că am fost și eficienți. Așadar doresc să încep prin a mulțumi celor implicați și să mulțumesc de asemenea Comisiei Europene pentru uh, propunerea excelentă de reformare a regulamentului uh, Bruxelles 2A. De asemenea, le mulțumesc colegilor de la juri și raportorilor din umbră. A fost uh, o plăcere să lucrez cu dumneavoastră atunci când am lucrat la reformarea regulamentului. Cu toate că propunerea Comisiei a fost una foarte bună, Parlamentul a introdus câteva sugestii care, după părerea mea, îmbunătățesc textul uh, propunerii Comisiei și, pe de altă parte, ar putea să facă Consiliul mai dispus să preia sugestiile noastre. Permiteți-mi să fac trimiterea la cele mai importante. În primul rând, uh, audierea copilului. Acesta este un uh, subiect cheie pentru noi în acest regulament, pentru că considerăm că atunci când există litigii între părinți cu privire la custodia copilului sau uh, dacă este vorba despre uh, răpirea internațională a copilului de către unul dintre părinți, copilul este uh, veriga cea mai slabă pe care trebuie să o protejăm. Copilul nu poate să fie așadar tratat ca un obiect în cadrul acestor litigii. Noi am încercat să reunim toate acele elemente care protejează copilul cât mai bine posibil. Sigur că copilul nu poate fi audiat în fiecare speță, nu putem să impunem asta instanțelor. Depinde totuși de instanță, dar trebuie să justificăm decizia de a nu audia copilul. Deci când tribunalul decide să nu audieze copilul, trebuie să justifice decizia respectivă. De asemenea, am subliniat faptul că acele audieri ar trebui să se bazeze pe niște standarde comune și să se desfășoare într-un mediu prietenos pentru copil, eventual în afara instanței, și să fie uh, desfășurate, derulate de un judecător specializat, de un expert, fără niciun fel de presiune din exterior exercitată de părinți, de um, părți terțe, fără participarea părinților așadar. Asta este foarte important. Și sugerăm ca, în ceea ce privește acele chestiuni care vizează răspunderea părintească, medierea să fie luată în considerare ca o cale alternativă de rezolvare a litigiilor. Mediarea reprezintă o alternativă la procedura în instanță. Procedura este mai scurtă și de asemenea permite economisirea de bani. Un alt subiect pe care doream să îl prezint este plasarea copilului într-o familie adoptivă sau într-o instituție specializată ca urmare a deciziei luate de către o instanță. Mi-am adăugat propria părere la, suge- la sugestiile uh, comisiei. Atunci când iau astfel de decizie, instanța ar trebui să aibă posibilitatea ca copilul să rămână la familie în statul membru, atâta timp cât procedura este în derulare. Aceasta este o soluție foarte bună atunci când procedura este îndelungată. De asemenea, sprijinim ideea de a uh, se renunța la procedura de execuatur, adică executarea deciziilor luate de un alt stat membru. Acesta s-a dovedit a fi uh, soluția cea mai bună în alte regulamente, în alte spețe. Îmi cer scuze pentru această introducere lungă și voi urmări cu mare interes uh, dezbaterea. Mulțumesc, dau cuvântul acum domnului comisar. Vă rog. Doamnă președinte. Doamnă președinte, stimați membrii Parlamentului European, Regulamentul Bruxelles 2 este un instrument cheie care să ne permită să rezolvăm problemele transfrontaliere în materie uh, civilă și în ce privește chestiunile matrimoniale și de familie și pentru protecția copiilor. Aici se acoperă mai multe lacune legate de răspunderea părintească care au fost menționate în trecut de dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că Comisia și Parlamentul au astfel un scop comun. Dorim să prevenim situații în care, în cazurile transfrontaliere, copiii ar deveni practic ostateci unor dispute uh, îndelungate. De asemenea, dorim să ușurăm procedurile uh, pentru familii în mai multe moduri, inclusiv prin reducerea timpului și costului asociate acestor proceduri. Înainte de a vorbi despre amendamentele dumneavoastră, aș dori, în primul rând, să mulțumesc uh, domnului uh, Știesca, domnul raportor, uh, pentru că am cooperat foarte bine pe acest dosar. Mă bucur de asemenea că raportul recunoaște faptul că uh, pentru copii reîntoarcerea la o viață de familie normală este foarte importantă. Mai cu seamă, mă bucur foarte mult uh, că există măsuri în acest raport care vizează reducerea substanțială a uh, întârzierilor înregistrate cu aceste întoarceri ale copiilor uh, în cazul în care au fost răpiți de unul dintre părinți. Acestea se potrivesc cu ceea ce propune Comisia. Iar aceste măsuri, în practică, vor însemna mai, proceduri mai puțin greoaie pentru părinți și decizii sau hotărâri mai rapide de către judecători în cazul, cauzele transfrontaliere. Asta va însemna că copiii vor recâștiga stabilitatea pe care o merită, de care au nevoie și se vor întoarce cât mai repede posibil la viața de familie. Facilitarea executării hotărârilor, odată cele ce sunt uh, pronunțate, uh, este un alt aspect uh, esențial pentru a asigura drepturile copiilor și ale familiilor respective abolirea procedurilor intermediare, intermediare pentru a obține uh, executarea transfrontalieră a hotărârilor va permite acest lucru. Asta va însemna mai puține costuri, mai puține întârzieri și va menține garanțiile necesare care să permită uh, și să garanteze, deci, uh, de pildă, dreptul la apărare. Iată de ce salut sprijinul Parlamentului European pentru aceste măsuri sus menționate. Cât privește amendamentele legate de drepturile copiilor, care trebuie să fie respectate în cadrul procedurilor, am luat notă de faptul că Parlament își dorește, Parlamentul își dorește uh, niște standarde sau un nivel minim, așa cum a propus și Comisia, uh, Ehm, de pildă în ceea ce privește aranjamentele practice legate de audierea copilului și noi trebuie să cântărim cu grijă toate aceste lucruri. Cu toate acestea, având în vedere că regulile aplica, ehm, existente și aplicate în statele membre ehm, sunt actualmente cât se poate de diverse, mi se pare mai eficient să ne bazăm pe standardele existente așa cum sunt ele exprimate în Convenția ONU privind drepturile uh, copiilor, așa, la care au subscris, de fapt, toate statele membre. Iată de ce sper ca această uh, regulă să fie consacrată în uh, versiunea finală a acestui instrument. Așa, după cum știți, consolidarea drepturilor copiilor este o prioritate de vârf pentru Comisia Europeană. Propunerea noastră în acest domeniu va face astfel încât copiii uh, să aibă ocazia de a fi audiați în cadrul procedurii în justiție care îi vizează. Recunoașterea reciprocă a uh, practicilor statelor membre uh, va însemna o uh, un refuz sau, după caz, o executare a hotărârii, ceea ce va permite o bună circulație a justiției în europeană. De dragul eficienței și pentru a nu exista suprapuneri, nu am introdus reguli specifice legate de medierea conflictelor litigilor între părinți, așa cum ne-a solicitat uh, Parlamentul dumneavoastră. Directiva existentă privind medierea acoperă deja mecanismele în acest domeniu, ele sunt eficiente și uh, preconizează sprijinul copiilor, mă scuzați, al părinților în uh, rezolvarea acestor probleme. Însă am uh, notat amendamentele dumneavoastră care doresc o cooperare mai strânsă între autoritățile din statele membre și este clar că suntem exact pe aceeași lungime de undă autoritățile centrale sunt uh, interfața directă uh, față de părinți și trebuie să sprijine judecătorii pentru aplicarea hotărârilor. Și aceste amendamente reflectă nevoia de o cooperare mai strânsă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult din partea Comisiei PETI, doamna Dali. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, mulțumesc și raportorului. Ce dezbatem noi azi e o temă sensibilă care are impact direct asupra mii de cetățeni, în special asupra unor copii din întreaga Europa. Deci e datoria noastră să ne asigurăm că atât copiii cât și părinții care acționează cu bună credință sunt apărați. Există prea multe cazuri de răpiri internaționale de către unul dintre părinți ca noi să mai stăm cu mâinile în sân. Iar principiul nostru trebuie să fie că răpirea copilului aduce prejudicii drepturilor fundamentale oricăr, ale oricărui copil, indiferent unde s-ar afla. Și e un fapt. Lumea în care trăim se schimbă. Iar uh, dreptul familiei se schimbă și el, pentru că dacă mai de mult uh, statele naționale se ocupau exclusiv de dreptul familiei, acum relațiile și căsătorile internaționale sporesc și deci uh, sporesc și cazurile de dispute, de litigi în ce privește custodia părinților. Uh, părinți care sunt privați de copiii lor sunt adesea luați legal sau ilegal de celălalt părinte de lângă ei. De aceea, orice propunere pe care o facem trebuie să fie eficace și să asigure bunul interes, interesul superior al copilului. Iată de ce trebuie să uh, închidem toate portițele, toate lacunele și să ne asigurăm asigurăm că regulamentul nu e interpretat într-un fel care uh, să faciliteze viața părintelui ce um, răpește copilul. trebuie să reducem, dacă nu să eliminăm, forum shopping și să reducem orice posibil uh, daună adusă copilului. Iar eu cred că aceasta este singura modalitate prin care putem asigura protecția judiciară um, a dreptelor fundamentale ale tuturor copiilor, indiferent unde s-ar afla în Uniunea Europeană. Acum, în numele PP, domnul Svoboda are cuvântul două minute paní předsedající Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimate domnule comisar. Vă rog să îmi permiteți să le mulțumesc colegilor de la juri, de, ma, și mai ales raportorului nostru, domnului Țuievca, pentru munca pe care au depus-o în uh, redactarea acestui raport. Doresc să îi uh, asigur pe toți cetățenii că noi Discutăm aici un act legislativ foarte important care se referă la mulți cetățeni. Vorbim de cam 16 milioane de cetățeni, uh, de familii internaționale în Europa, dar și 150.000 de divorțuri internaționale anual și 1800 de cazuri de copii răpiți de către unul de, dintre părinți anual. Regulamentul care uh, se referă la competența, recunoaștere și executare în materie matrimonială este deja valabilă, cu excepția Danemarcei și asta din anul 2005. Practica ne-a arătat că textul actual poate să mai fie îmbunătățit, mai ales în favoarea copiilor. De aceea este absolut necesar să ne asigurăm că acest regulament uh, îmbunătățește uh, regulile procesuale. Iar în ceea ce privește materia autorității părintești, uh, textul nu este, uh, nu afectează textul original și nici subsidiaritatea nu este afectată. Regulamentul se referă la cazurile uh, transfrontaliere, deci la cazurile în care un părinte se bucură de, o anumită de anumite drepturi într-un, an, într-un anumit stat membru. Acest act legislativ uh, trebuie să fie adoptat pentru că este vorba despre interesul copiilor. Și eu, în numele jurii, pot să vă spun că ne-am confruntat uh, și ne-am ocupat cu mare atenție de toate aspectele care vizează uh, statutul copiilor. Președinte, mulțumesc domnule Svoboda și dau acum cuvântul lui doamne Gebhardt. Trei minute. Dankeschön, Frau Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Domnule Svoboda s-a referit la faptul că tot mai multe persoane trăiesc în prezent împreună, se bucură de realizările Uniunii Europene, a cetățeniei Uniunii Europene și sigur că există și o cealaltă față a medalii și anume nu toate căsniciile care sunt uh, încheiate se uh, și consumă cu succes. Am uh, cunoscut suferința copiilor care uh, au fost în situația de a fi preluați de instituții. Și să știți că nu este un sentiment prea plăcut. De aceea este foarte important și am fost plăcut surprinsă când am constatat că Comisia Europeană a preluat multe dintre propunerile pe care le-am făcut mai de mult pentru îmbunătățirea dreptului copilului în acest domeniu și le-a uh, exprimat în acest proiect legislativ. Și cred că este un lucru bun. Mai ales că este necesară o colaborare mai bună între instanțe, o uh, procedură mai accelerată, pentru că cât durează mai mult aceste uh, procese, cu atât situația devine mai neplăcută pentru copii. Un al, și sigur, și uh, siguranța juridică este importantă. Și un alt domeniu foarte important este audierea copilului. Trebuie să ne asigurăm că drepturile pe care le au date prin uh, rezoluția ONU sunt și implementate. Trebuie să ne asigurăm că copiii sunt audiați uh, în limba lor și într-un mediu prietenos uh, și că se pot bucura de un cadru protejat și că nu sunt audiați într-o sală neprietenoasă, imposibilă pentru copii, cum ar fi o sală a unei instanțe. Trebuie să ne asigurăm că condițiile cadru sunt cele corecte și, de asemenea, că sunt cele potrivite pentru copii. Și un alt punct, și sunt recunoscătoare domnului Țievca pentru acesta și am uh, colaborat foarte bine pe marginea lui, uh, este cea a um, medierii. Într-adevăr, avem reguli cu privire la mediere în Uniunea Europeană, dar nu sunt suficiente. Nu sunt suficiente pentru că observăm că instanțele nu folosesc uh, în mod corespunzător posibilitățile pe care le au la îndemână. Părinții care nu au suficienți bani Trebuie să ne asigurăm că ei nu sunt lăsați uh, singuri, că nu sunt lăsați de izbeliște, numai pentru că uh, nu au uh, mijloacele financiare disponibile. Așadar, medierea trebuie să fie asigurată și, așa cum a spus domnul Țviefca, prin intermediul acesteia, costurile sunt mai reduse, procedurile mai rapide, poate că nici nu se mai ajunge la un proces în instanță și este o acțiune bună pentru toți cei implicați, atât părinți cât și copii. Un ultim punct Uh, mai doresc să abordez. Și cu privire la acesta nu am putut cădea de acord. Eu și cu domnul Țiefca am avut păreri divergente aici și, din păcate, nici Parlamentul nu a căzut de acord uh, până una alta. Este vorba despre parteneriatele înregistrate. Eu nu înțeleg de ce copiii care provin din parteneriate înregistrate și care uh, au probleme nu se pot bucura de aceleași drepturi ca și copiii care provin din căsnicii. Și cred că ar trebui să mai lucrăm în continuare pe această direcție, că este un lucru insuportabil, de fapt. Președinta, mulțumesc, uh, doamna Gebhardt. Dau cuvântul doamnei Gherike. Stimați colegi, uh, domnule comisar, când doi se bat, al treilea câștigă. Acesta, ace, când doi se ceartă, uh, al treilea câștigă, spune un proverb, dar când doi se ceartă, al treilea plânge se întâmplă așa în realitate și atunci când se separă uh, doi părinți, trebuie să ne gândim întotdeauna la copil. Și Germania are o datorie foarte clară în acest sens. Uh, guvernul federal trebuie să revizuiască legislația din acest domeniu. Avem nevoie de un model consecvent, așa cum există în aproape toate celelalte state membre. Și petițiile adresate Parlamentului European cu privire la activitatea instanțelor pentru copii și tineri ne arată că avem nevoie de revizuirea legislației din domeniu. O mamă franceză și fica sa um, au trecut printr-o procedură de acest gen în Germania. Asta s-a dat verdictul în favoarea lor, dar a durat foarte mult. Trebuie să ne gândim că uh, nu trebuie să aibă copii de suferit în aceste procese. Europa poate oferi impulsuri importante pentru ca politica să se miște în această direcție, pentru că facem acest lucru de dragul și spre binele copiilor noștri. Președinta, mulțumesc. Domnul Crisogonos. Păi, αύξηση του αριθμού των... Mulțumesc. Există tot mai multe familii internaționale și tocmai de aceea noi trebuie să ameliorăm și să clarificăm legislația UE când vine vorba de recunoașterea uh, și uh, apli- recunoașterea jurisdicțiilor și aplicarea hotărârilor judecătorești atunci când vine vorba de uh, dreptul de îngrijire a copilului. Există foarte multă insecuritate juridică și întârzieri mari în procedurile pe rol. Famili... Sunt foarte multe familii afectate de aceste probleme și în centrul preocupărilor noastre trebuie să fie interesul superior al copiilor. E nevoie de formare specializată pentru judecătorii care se ocupă de astfel de spețe, mai ales în contextul medierii când vine vorba de răpirile internaționale, ei bine, copiii trebuie audiați de curți specializate într-un mediu propice și orice uh, decizii sunt luate trebuie respectate de alte uh, tribunale terțe. E un raport foarte bun. Mulțumesc! Laura Din partea EFDD, Dau acum cuvântul doamnei Ferrara. Mulțumesc foarte mult. Propunerea de revizuire a Bruxelles 2 este un joc de lumini și umbră. Este bine că trebuie să se recunoască executarea sentințelor și că se, se pot reduce numărul de răpiri internaționale prin introducerea principiului conform interesul superior al minorului și drepturile sale conexe sunt uh, superioare față de alte drepturi. De asemenea, este foarte bine că personalul judiciar poate fi format uh, ad hoc în acest domeniu în statele membre, mai ales în domeniul familial, însă sunt și probleme. În primul rând, recursul la uh, mediere în uh, ce privește încredințarea tutelei, pentru că nu sunt suficiente garanție. De asemenea, trebuie clarificată conceptul de uh, reședință obișnuită și de asemenea probleme legate de faptul că anumiți judecători din anumite state membre iau decizii favorabile propriilor cetățeni fără a ține cont de sentințele din alte state membre. Mulțumesc foarte mult. Urmează din partea NF domnul Le Breton Gilles, vă rog. Merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Răpirea internațională a copilor este o problemă foarte gravă în Franța afectează în special copiii proveniți din cupluri franco-germane. Când aceste cupluri se separă, părinții germani își iau copiii cu ei în Germania, deși justiția franceză a încredițat copilul părintelui francez. Mai mulți părinți victime s-au plâns direct față de mine de, de, de lipsa de reacție a UE. Mă bucur acum să aud că suferința lor a fost uh, auzită. Raportul Țuiesca le va permite poate să-și recupereze mai ușor copiii. Printre măsurile pe care le avansează trei par promițătoare. 1. Reducerea timpului de returnare a copilului la 18 săptămâni maxim. 2. În fiecare stat membru să existe judecător național specializat în materie de răpire de copii. 3. Consolidarea autorităților centrale naționale, garante ale eficacității dispozitivului în fiecare stat membru. Iată de ce am să votez pentru acest raport SWIFT. Mulțumesc! Mulțumim. Acum un minut și jumătate, doamna Estera Sferagut. Părăncioian. Yeah. Da. Gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Conflictele în uh, cazul uh, căsătoriilor internaționale au crescut. Vorbim despre 16 milioane de familii în prezent și uh, de 150.000 de de divorțuri care se întâmplă în Uniunea Europeană. De asemenea, 1800 de cazuri de răpiri internaționale de copii. Vorbim aici despre o reformare a regulamentului Bruxelles 2A. Sigur că acest regulament a avut o oarecare utilitate s-a referit la cooperarea judiciară, dar după câțiva ani de implementare și de aplicare, toată lumea și-a dat seama că prezintă o serie de deficite și de dificultăți. Dificultăți în ceea ce privește cooperarea judiciară, înapoierea și, de asemenea, protecția minorilor. Este foarte importantă uh, renunțarea la procedura execuatur și trebuie să ne gândim la incertitudinea juridică, care a fost de asemenea o problemă. De asemenea, s-a ajuns la foarte multe tergiversări inutile, de pe urma cărora copilul nu a avut în niciun caz de profitat. În uh, urma unui divorț, uh, copilul are foarte multe de suferit, mai ales dacă procedura se tergiversează foarte mult. Regulamentul trebuie îmbunătățit, este nevoie de mai multă certitudine juridică, de mai multă eficacitate și de o mediere sporită. Uh, această rezolvare amiabilă între părți ar trebui să fie promovată mai mult în interesul copilului. Ne-am asigurat că va fi așa prin textul propus și cred că am fost eficienți și efectivi și trebuie să ne gândim cu toții la copil în primul rând. Din partea SND are acum cuvântul domnul Guteland. Et eh, barnvänligt Europa måste vara det vi eftersträvar. Da, Copiii în Europa trebuie să fie fericiți, ei nu trebuie să sufere de pe urma unor uh, conflicte și complicații. Așadar, astăzi avem o serie de familii internaționale 16 milioane de persoane sunt în acest caz, dar uh, există și foarte multe uh, divorțuri internaționale. 800.000 de copii astăzi în Europa sunt victime colaterale, sunt prinse între două tiruri de foc, între sisteme juridice diferite. Trebuie, deci, să primeze interesul copilului și uh, pentru mine, pentru grupul meu politic, cel mai important este să punem pur și simplu copilul în centrul atenției. El trebuie să poată să fie audiat, auzit, uh, și este bine că garantăm asta uh, în acest raport și să votăm în consecință mâine. Regulamentul trebuie să acopere și alte aspecte din domeniul dreptului civil. Nu s-a întâmplat asta din cauza uh, conservatorilor. Deci copiii sunt victime col colaterale, chiar și copiii Uh, din cuplurile uh, unite în mod uh, civil. N-ar trebui ca lucrurile să petreacă astfel. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Șripec. Vážená pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Rad by som poďakoval. Stimată doamnă președinte, mulțumesc că mi-ați oferit cuvântul. Vreau să îi mulțumesc domnului Țiefca pentru un raport care se referă în special la cazurile de răpiri internaționale ale copiilor și care dorește să găsească o rezolvare la acestea. Divorțul este întotdeauna o tragedie care afectează dezvoltarea copiilor, iar părinții care se ceartă ar trebui uh, să se gândească și la copil. Uh, ei sunt uh, și ar trebui să țină cont uh, instanța de uh, părerea copilului, deci să îl audieze pentru a afla cu care părinte dorește să rămână. Atâta vreme cât copiii sunt uh, răpiți și duși într-un uh, stat membru, uh, apar problemele. Sunt cât se poate de sigur că acest text al Parlamentului ține cont de interesele copilului și că îi va proteja pe aceștia. Vreau să mă refer și la copiii încă nenăscuți, pentru că și interesele acestora trebuie protejate. Președinta, un minut, doamna Evi. Sí, grazie, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Foarte mulți cetățeni europeni continuă să denunțe prin intermediul petițiilor încălcări grave ale drepturilor fundamentale pe care acest raport își dorește să contracareze când vine vorba de răspunderea părintească și protecția minorilor în general se contextă procedurile, mecanismele concrete, uh, situațiile, mai ales din Germania, se semnalează foarte multe discriminări ale părinților non-germani. Nu există suficientă uh, disponibilitate a autorităților germane până acum pentru a coopera în aceste cauze. Și sunt lucruri care sunt regrate de multă vreme încoace și dacă nu se va schimba uh, situația în curând, procedurile uh, din justiție nu vor face decât să agraveze injustițiile și, uh, uh din potrivă, ele ar trebui să fie combătute uh, pentru că statele membre sunt primele care uh, trebuie să se asigure că există protecția minorilor și garanția răspunderii părintești. Mulțumesc foarte mult, urmează domnul Zamit Dimec de la PPE. Vă rog, un minut. <clears throat> Iva, naħseb naqblu li Cred că cu toții suntem de acord că trebuie să ne asigurăm uh, că trebuie să asigurăm protecția copiilor și că aceasta a fost întotdeauna o valoare europeană. Vom continua să procedăm în același fel, îmbunătățind modul prin care cazurile de răpiri de copii internaționale sunt reglementate. Importanța de a beneficia de măsuri legislative mai clare și mai puternice s-a manifestat în cazul care a apărut în Malta. A fost vorba despre un tată maltez care beneficia de custodia copilului în urma unei decizii a unei instanțe din Malta, însă avea mari probleme încercând să execute decizia respectivă pentru că mama fusese răpită de fiu și plecase din Malta. Vorbim aici despre cazuri reale. Vorbim uh, despre lucruri care afectează viața de zi cu zi a oamenilor. Sigur că acest regulament permite înapoierea copiilor răpiți cu o rapiditate mai mare, se stabilesc niște termene uh, care trebuie respectate pe parcursul uh, procedurii și de asemenea introduce posibilitatea medierii și măsuri de executare a principiilor care mi se par importante. de exemplu, principiul că trebuie să ne gândim în permanență la uh, interesul copilului. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Urmează acum un minut și jumătate, doamna Cinici. Grație, grație. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Propunerea de regulament de față uh, vine la momentul oportun pentru a aduce la zi un cadru juridic supus criticilor frecvente în țările noastre europene când vine vorba de hotărârile în domeniul matrimonial și mai cu seamă când vine vorba de răpirile internaționale de minori care Eh, deseori apar și în contextul divorțurilor internaționale. În raport apar eh, foarte bine proceduri legate de audierea uh, copilului. E bine că el poate să se exprime în cadrul procedurii, așa cum spune și Convenția Internațională, și să poate să dea autorității competente toate elementele necesare pentru a arăta, după părerea sa, cum se poate formula interesul superior al copilului. Este bine, bineînțeles, să existe o serie de garanții pentru aceste audieri, pentru ca copilul să nu fie influențat, traumatizat. De asemenea, foarte bine că este introdus un termen uh, maxim pentru returnarea copiilor, dispoziții care uh, în uh, acest sens poate să accelereze procedurile de returnare și să nu fie copilul uh, supus unei perioade lungi de incertitudine juridică. Mulțumesc uh, tuturor colegilor de la juri și doamnei raportor, domnului raportor pentru tot ce a făcut pe acest dosar. Acum urmează un minut, domnul Rade. Un minut și jumătate, mă scuzați, domnul Rade. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, искам да Doamnă președinte, dragi colegi, aș vrea să-i mulțumesc raportorului Zvifca pentru textul excelent. Mă bucur să văd că o mare parte a amendamentelor mele au fost preluate în textul definitiv al raportului. Sper că acum vocea Parlamentului European să fie auzită și la Consiliu, iar propunerile noastre să fie luate în seamă, chiar dacă în acest caz concret Parlamentul nu are decât un rol consultativ. Consider că propunerile noastre vor duce la mai bună protecție a intereselor copiilor în cadrul uh, procedurii de atribuire sau retragere a uh, dreptului de uh, uh, încredințare părintească. În cadrul revizuirii regulamentului este important să consolidăm cooperarea între autoritățile centrale ale statelor membre, precum și cele între organele competente în materie socială sau alta. Este important în cadrul cuplurilor internaționale să fie informate ambele părți uh, despre procedură și de măsurile luate vis-a-vis -vis de ele, așa încât ambele să înțeleagă acest lucru și să se facă într-o limbă pe care o înțeleg pe deplin. Trebuie asigurată continuitatea educării copilului, ținând seama de originea etnică, religioasă, culturală și lingvistică a copilului. În cadrul plasării unui copil pe o durată mai lungă, autoritățile competente trebuie să aibă în vedere, în primul și în primul rând, plasarea copilului pe lângă alte rude, chiar dacă această rudă rezidează într-o altă țară părinții și membrii familiei trebuie să poată avea contacte regulate cu copilul, chiar dacă trăiește într-o altă țară. Consider că regulamentul Bruxelles 2A trebuie să respecte suverenitatea statelor membre în ce privește responsabilitatea părintească și să uh, nu aplice măsuri care le sunt străine. Vă mulțumesc. Acum ajungem la procedura Catch the Eye și um, să pot dau cuvântul tuturor colegilor cu condiția de a respecta timpul de vorbire. Domnul Pospișil mai întâi. Děkuji pěkně, paní předsedající. Já jsem s velkým zájmem Mulțumesc, doamnă președinte. Am urmărit această discuție cu mare interes la vremea când eram uh, ministrul justiției în Republica Cehă, m-am confruntat cu multe probleme de răpiri de copii uh, la nivel transfrontalier. S-a dovedit că regulamentul Bruxelles 2A are anumite lacune și sunt bucuros că am reușit să rezolvăm anumite probleme, tergiversările uh, procedurale, pozițiile neclare uh, ale instanțelor. Această nouă versiune reglementează toate aceste aspecte. Mulțumesc raportorului pentru că am impresia că, într-adevăr, toate aceste modificări vor avea efecte importante în practică. Este important să clarificăm aceste lucruri, să existe instanțe specializate, termene clare, audierea copilului, toate acestea vin în interesul copilului. Am uh, experiență practică, de aceea nu pot decât să mulțumesc comisiei și raportorului și cred că aceste adaptări uh, juridice pot avea o utilitate practică foarte mare. Președinta, mulțumesc. Domnul López Aguilar. Comisario, cum nu iba una mayoría de este Parlamento Europeo a... domnule comisar, domnule președinte, cum se face că majoritatea Parlamentului nostru uh, să nu voteze în majoritate covârșitoare în favoarea unui regulament care nu face decât să uh, consolideze încrederea reciprocă și rezolvarea și executarea hotărârilor uh, de justiție în domeniul matrimonial și mai cu seamă când vine vorba de răpirile de copii în european. Uh, e o chestiune pe care o cunosc în calitatea mea de fost ministru al justiției în guvernul spaniol, deci mă bucur foarte mult că se fac progrese uh, pentru a consolida siguranța juridică și pentru a proteja interesul copilului. Cu acestea, eh, tot acestea eh, îmi pare rău că amendamentul de la PETI nu a fost adoptat. El sublinia importanța consolidării protecției minorilor în cazurile cele mai eh, tragice soldate cu violența de gen și că să rec- Um, nu se recunosc toate formele de filiație și toate tipurile de familie care există astăzi în Europa. Eu sper totuși că raportul va fi adoptat și în aceste condiții. Mulțumesc foarte mult, domnul Maria. Mulțumesc foarte mult. Reformarea regulamentului ce privește hotările Uh, în domeniul matrimonial este o evoluție foarte importantă pentru Comisia PETI, unde am avut nenumărate cazuri uh, ce aveau de-a face tocmai cu uh, exercitarea responsabilității părintești și cu dreptul de custodie. Una din temele principale se referea la plângeri Felicit pe domnul Gerige, care a făcut presiune asupra autorităților germane pentru a rectifica uh, situația în țara lor. Este important uh, ca audierea copilului să se organizeze într-o modalitate care să fie prietenoasă cu copilul. Iar uh, ar trebui să existe în acest sens uh, cursuri specializate dacă vrem să răspundem tuturor problemelor ce apar odată cu răpirile. Un minut, vă rog, aveți cuvântul. Předsedající, kolegyně a kolegové, možná, že bychom mohli vyslyšet hlas jediného dítě. Domnule Avramopoulos, mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Poate că ar trebui să ascultăm uh, vocea unui copil prezent uh, în sală, bebelușul colegei mele, în primul rând, uh, doresc să le mulțumesc colegilor mei pentru uh, munca excelentă. În Uniunea Europeană este, se înregistrează o creștere a căsătoriilor internaționale, iar răspunderea părintească și um, materia matrimonială sunt lucruri care trebuie reglementate mai bine. Copiii care sunt prinși în uh, cazuri transfrontaliere trebuie să aibă niște drepturi care să fie respectate. Răpirile uh, de copii de către un părinte apar tot mai des. În uh, Europa, în fiecare zi, se pierde un copil în Europa. Peste 60.000 de copii au fost uh, răpiți s-au declarat ca fiind răpiți în ultimul an. Și atunci când reformăm acest regulament, trebuie să punem în prim plan copilul. Este foarte important să îl protejăm. Așadar, salut abordarea raportorului care a ales o abordare foarte clară. Mulțumesc. Președinta. Domnul Siladina, să are cuvântul. Είναι επιβεβλημένη η ενίσχυση αμερόληπτης Mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar, doamnă președinte. Unul dintre elementele cele mai importante aici uh, reprezintă certitudinea juridică, pentru că asta este cel mai important mai ales în cazurile din domeniul matrimonial și recunoașterea hotărârilor uh, în speță. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că abordarea noastră este bazată pe bunul simț, deoarece este clar că atunci când vorbim despre reședința obișnuită, uh, ea nu uh, se aplică, de pildă, în cazuri specifice, cum ar fi cel al refugiaților. E o mai bun, e nevoie de o mai bună cooperare și informare între statele membre și interesul copilului să fie primordial. Mulțumesc, doamna Zaborska, urmează doamnă președintă domnule comisar cu cât ne străduim mai mult să îmbunătățim uh, legislația din, uh, care reglementează domeniul transfrontalier, cu atât ne îndreptăm mai mult uh, spre direcția cea bună. Competențele statelor membre sunt respectate în acest caz și ordinea publică, uh, toate aceste lucruri sunt respectate. Cred că trebuie să mai aducem amendamente, însă două sunt inacceptabile. Unul prevede că trebuie acceptate parteneriate cu acele state care, uh, cu care nu cună, uh, în care nu cunoaște legislația. De asemenea, se referă și la instanțele și tribunalele Sharia. Doresc să-i mulțumesc domnului Țvievca pentru activitatea sa și sunt convinsă că cel mai mult a fost interesat de protecția copiilor. Însă, eu, dacă textul trece în această formă, nu voi putea vota pentru el. Președinta, doamna Petir, ca ultimă oratoare în cadrul procedurii CHDI. U poviesnom ovog... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Într-un moment istoric precum acesta, când mobilitatea oamenilor și a membrilor familiilor lor e o temă cotidiană, avem tot mai multe, tot mai multă nevoie să creăm cadre juridice în fiecare stat membru. E crucial să respectăm limitele competenței Uniunii Europene și nu trebuie să permitem depășirea regulă de subsidiaritate fiind prea ambițioși la nivel legislativ. Trebuie să nu încălcăm competențele exclusive ale fiecărui stat membru. Iată de ce, dragi colegi, vă rog să votați împotriva amendamentelor 19, 21, 28 și 49. Dacă aceste amendamente sunt adoptate, ne vom regăsi într-o situație în care uh, statele membre nu vor mai avea um, autoritate, competență în uh, materie matrimonială. Căută, se caută uh, casarea hotărârilor. Statele membre trebuie să aibă uh, dreptul de a se pronunța în uh, aceste cazuri. Domnul Polciac acum are cuvântul paní předsedající já jsem byl zde pocten. mulțumesc doamnă președintă că mi ați dat cuvântul. vážený pane komisaři vážený pane zpravodaji já bych chtěl ocenit eh, roli zpravodaje. știu eh, ce înseamnă eh, să ai atât de multă răspundere și această normă este o normă procesuală. Ea uh, vine uh, să reglementeze această uh, materie a divorțurilor. Se protejează interesul copiilor. Aceasta trebuie să fie prioritatea, prioritatea noastră, fără să ținem cont de vreo altă filozofie ideologică. Trebuie să clarificăm regulile și să decidem ra- rapid, uh, respectând termenele. Aceste termene sunt prevăzute de către regulament, iar uh, regulamentul Bruxelles este foarte important. Este la fel de important ca părinții să fie informați cu privire la drepturi și obligații și în felul acesta să se ofere o contribuție și spre mediere, dar acest regulament nu se referă la mediere, din păcate. Președinta, în numele Comisiei dau acum cuvântul domnului comisar Avramopoulos. Dear colleagues. Dragi colegi, Vreau să mulțumesc încă o dată în numele Comisiei pentru raportul dumneavoastră și pentru sprijinul pe care îl uh, aduceți acestei uh, reformări a regulamentului. Uh, ne-ați inspirat și sperăm că ne va, vom fi inspirat și la Consiliu și sperăm că președinția bulgară care și alese acest dosar ca și prioritate, va însemna și un progres pe acest uh, dosar. Negocierile vor fi importante pentru că asta va însemna un ajutor pentru familiile aflate în dificultăți și va proteja, bineînțeles, și pe copiii respectivi. Eu sper de fapt, sunt sigur că vom adopta o serie de măsuri care nu vor face decât să sfârșească acest scop uh, nobil. Mulțumesc, uh, domnule comisar. Și acum dau cuvântul domnului Țivivca. Două minute pentru a conchide. Bun, e, e, discuție. Doresc să mulțumesc tuturor pentru această dezbatere foarte interesantă. În votul de mâine, Parlamentul va pune capăt participării sale în această procedură legislativă, dar eu sper că fructul, rodul muncii noastre, textul adoptat mâine va deveni un impuls pentru eforturi suplimentare și de partea Consiliului. Vreau să-l liniștesc pe toată lumea. Mâine nu vom vota niciun amendament la raportul meu, din câte știu eu. Nu s-au introdus amendamente, pur și simplu va exista un vot uh, unic. Mm, ca atare, dacă nu v-ați hotărât încă să susțineți acest raport, v-aș ruga să vă încurajez să o faceți, să votați raportul și vreau să mulțumesc tuturor celor care și-au exprimat susținerea. Uh, pentru uh, raportul meu. Doamnelor și domnilor, acest uh, regulament, întreaga procedură, de fapt, sunt menite să rezolve probleme din viața de zi cu zi a familiilor. Dar în niciun caz nu vrem să interferăm cu legea familiei, care rămâne de competența statelor naționale. Și nici Comisia propunerea sa, nici eu în raportul meu nu uh, am încălcat la vreun moment principiul subsidiarității. Totuși v-aș atrage atenția asupra unui fapt simplu. Acesta e un test pentru încrederea noastră uh, reciprocă vis-a-vis -vis de justițiile statelor membre. Dacă această încredere există, atunci vom putea uh, să uh, găsim soluții de viitor. Vă mulțumesc foarte mult. Președinta, mulțumesc. Cu aceasta am ajuns la final.